Yes, friends, uh, we start the meeting. You are welcome uh, to this. Dragi colegi, începem reuniunea. Avem o reuniune de o zi întreagă. Primul punct pe ordinea de zi, dacă putem aproba ordinea de zi în forma prezentată, da? Trecem la anunțuri, interpretare în toate limbile oficiale cu excepția finlandezei, bulgarei și croate. Vom avea și grupuri de vizitatori. Pe 25 aprilie, adică astăzi, în Mabroc a invitat 30 de vizitatori de la Belgian Youth Diplomacy să participe la ședință ulterior în cursul zilei și deputații care și Palomia au invitat 20 de oaspeți de la Federația Europeană a Lucrătorilor din Transporturi care o să viziteze Comisia de Ocupare miercuri 25, adică tot astăzi, după voturile legate de pachetul de mobilitate rutieră. Punctul 3. Există o echipă de filmare invitată de doamna Moran Chartier când votăm uh, directiva privind uh, detașarea lucrătorilor. Punctul 4, o schimbare în programul ședinței uh, employment. Ședința de pe 16 pe 17 mai a fost mutată de fapt pe 14 și 15 mai. În conformitate cu noua ordine de zi, să vă dau detalii. Luni, 14 mai, între orele 3 și 6 și jumătate după amiaza și marți, 15 mai, între 9 și 12.30 și 14.30 și 18.30. Va fi ședința Comisiei de Ocupare. La punctul 5, Vă informăm că va fi o ședință extraordinară a Comisiei de Ocupare pe 24 mai. Vom avea un schimb de păreri cu vicepreședintele Dombrovski în legătură cu dialogul structurat și cu doamna comisar Tyson cu privire la propunerea legată de European Labour Authority, ELA, la solicitarea de baza deciziei coordonatorilor din martie. Schimbul de păreri va fi urmat de un vot cu privire la dialogul structurat și un atelier cu privire la <clears throat> Autoritatea Europeană privind Forța de Muncă, organizată de Departamentul de Politică. Iată anunțurile. Punctul 3. Aprobarea proceselor verbale al ședințelor 21-22 martie. Da, domnule Becker. Bună dimineața, mulțumesc, doamnă președinte o mică solicitare, un răspuns la întrebarea noastră, va aș Puteți să ne confirmați dacă se va include cabotajul în cerința de astăzi? Da, se va include. Foarte bine, mulțumesc. Trecem la punctul 4 de pe ordinea de zi proiectul de regulament privind statisticile sociale. În negocierile interinstituționale, un raport cu privire la cele două negocieri în derulare. Statistici sociale, proiectul de regulament, raportor domnul Mețeniș, s-a ținut pe 27 martie colegiuitorii și-au prezentat poziții, au convenit cu privire la un program de activitate, au avut trei reuniuni la nivel tehnic și al doilea trilog va avea loc mâine după amiază. Al doilea raport cu privire la misiunea agențiilor, regulamentul de resort, trilogul cu privire la revizuirea agențiilor s-a ținut ieri pe lângă mine, Parlamentul a fost reprezentat de Anne raportor pentru SEDEFO, domnul Calvin Chambon, raportor pentru Eurofan, Ceslav Hoci, raportor pentru EU-OHA. Și am decis să ne ocupăm de mai multe subiecte la viitorul trilog de pe 22 mai, pe care n-am avut ocazia să le discutăm ieri. În trecut am avut discuții aprinse și intense în legătură cu alte câteva subiecte. Se așteaptă alte progrese la nivel tehnic pentru a pregăti trilogul următor de pe 22 mai. Acestea erau rapoartele și asta înseamnă că trecem la punctul 5 de pe ordinea de zi. Produsul de pensii pan-european și dau cuvântul raportorul domnului Becker. Mulțumesc, doamnă președinte, stimate colegi, stimați colegi. Acest raport, care este elaborat uh, în trei uh, comisii, EMPL, ECON și IMPL, este unul care a avut parte de discuții foarte constructive între raportorii din cele trei comisii și care vine cu o, un acord amplu în diferite domenii tematice. Aș dori să vă prezint acele aspecte pe care am dorit să le adaug în sensul considerentelor uh, care țin de competențele comisiei noastre. Aș dori să spun în introducere că consider că inițiativa Comisiei pentru dezvoltarea acestor produse o consider una excelentă, este un pas foarte important în evoluția socială în Europa și de aceea aș dori să îmi exprim foarte clar simpatia pentru acest proiect. Acum, ce obiective dorim să atingem? Există priorități. Una dintre acestea ar fi aceea că PEP ar trebui să funcționeze ca un uh, produs de economisire pe termen lung. Este vorba primar de un uh, venit atractiv uh, la pensia PEP ar trebui să asigure în special tinerei generații din Europa un acces la un astfel de produs de economisire. Trebuie să fie <clears throat> un produs uh, transparent și transfrontalier și în acest uh, sens aș dori să uh, subliniez că factorul paneuropean reprezintă un um, factor obligatoriu care trebuie respectat de Parlament în toate comisiile. Furnizorii PEP trebuie așadar ca prin intermediul parteneriatelor lor specifice să asigure o prezență paneuropeană acolo poate unde încă nu dețin sucursale proprii. Deci factorul paneuropean este pentru mine de importanță majoră. Acest tip de garanție de capital uh, la nivel UE, așa cum se discută în momentul de față, va trebui definită mai detaliat în cursul viitoarelor consultări în Parlament. Eu sunt convins că va trebui să venim cu o definiție foarte clară în avantajul consumatorului dacă vom veni cu o garanție UE din partea BEI prin intermediul uh, EIOPA. Uh, numărul persoanelor care vor profita de acest produs poate fi astfel sporit. Eu cred că siguranța și planificabilitatea acestui uh, produs sunt de importanță capitală. Faptul că acest produs poate fi transferat în, într-un alt stat membru reprezintă ceva unic, mai ales în acele state în care nu există un pilon 1 sau un pilon 2 bine dezvoltat. Ne gândim aici la multe state din Europa de Est sau de Sud. În acele state în care există deja sisteme de pensie mai bine definite, PEP poate funcționa ca un produs pentru asigurarea unui standard mai bun la uh, vârsta de pensie. Și poate constitui, de pildă, un uh, cadou din partea bunicilor sau părinților către copii care ulterior ar prelua acest uh, contract recunosc că performanțele unui astfel de produs pe termen lung uh, m-au interesat foarte mult. Uh, sunt recunoscătore RS că au făcut un astfel de calcul care figurează în acel document pe care vi l-am pus la dispoziție. Plecând de la niște premize evaluate astăzi, pentru că nu știm cum uh, se, cum vor evolua lucrurile, dar să spunem cu 4% inflație pe an, pe parcursul a 40 de ani. Deci plecând de la aceste premise, dacă un tânăr, să spunem, contribuie 40 de ani și ajunge la o sumă de 40 de mii, atunci toate modelele de calcul care nu presupun costuri contractuale și costuri de administrare prea mari. Se ajunge la o evoluție de capital satisfăcătoare. De pildă, la costuri de 1,5% și 40.000 de euro uh, contribuții acumulate, rezultă un rezultat de 44.000 de euro, unde deja au intrat în calcul cei 4% inflație. Deci am siguranța pe care până acum nu o puteam uh, promite și anume că reușesc să îmi recuperez capitalul uh, economisit. Aș dori să mai subliniez câteva aspecte mai minore care ne-au preocupat la nivelul amendamentelor. PEP poate interveni și pentru a acoperi acest uh, decalaj uh, între sexe, pentru că multe femei ar putea avea de profitat de pe urma unui astfel de produs. Sigur, caracterul pe termen lung este de asemenea important și l-am subliniat. Faptul că este vorba de fapt de un plan de economisire complementar e de asemenea clar, însă s-ar putea ca pentru mulți să nu fie ceva complementar, ci o singura planificare serioasă pentru pensie care o au la dispoziție. Discuția despre chestiunile fiscale este următoarea. Aici nu avem niciun fel de influență, Partea de impozite nu ține de competențele europene, dar vom solicita foarte clar și în opinia mea ar trebui formulat foarte clar din partea comisiei noastre ca toate statele membre să ofere uh, acele facilități uh, fiscale de care beneficiază și alte produse de pensie similare. Deci, tratamentul uh, fiscal cel mai favorabil pentru uh, schemele de pensie naționale. În ceea ce privește portabilitatea, aici nu vrem să acceptăm costuri uh, dacă un furnizor pe nu ar fi prezent în toate statele membre, dar n-aș înțelege de ce nu ar putea fi prezent, pentru că este suficient dacă încheie acorduri de, de parteneriat. Pe partea de costuri, de asemenea, așteptăm din partea furnizorilor PEP să vină cu oferte moderate și mă gândesc la maxim 1,5% ca prag care să nu poată fi depășit. Sau plafon, de fapt. Transparența PEP trebuie astfel asigurată încât furnizorii PEP să transparentizeze aceste uh, Uh, costuri pe ultimii 20 de ani prin definirea costurilor uh, defalcate. De ce 20 de ani și nu doar 5? Pentru că vrem ca toată perioada dinainte de criza economică financiară să fie uh, oglindită, pentru că cetățenii trebuie să știe cum anume a evoluat un produs financiar înainte de criză, în timpul crizei, după criză. Dintre variantele Um, în discuție există și opțiunea de tip default, deci produsul standard. Eu cred că Comisia pentru Ocupare poate solicita pe bună dreptate ca cel puțin una dintre, unul dintre produsele pe oferite să reprezinte un astfel de produs uh, standard. Uh, deci un produs unde să Uh, funcționeze acea garanție de capital. Dacă mai există și alte produse mulate pe portofolii diferite, foarte bine, nu vreau să împiedic industria financiară să uh, facă acest lucru, dar trebuie neapărat să existe și opțiunea standard. Dragi colegi, v-aș ruga ca în următoarea etapă să finalizați uh, amendamentele. Termenul este săptămâna viitoare, pe 2 mai, și eu vă promit că vom uh, continua această colaborare bună între raportorii din umbră până la final, iar uh, Sper că până la adoptare, care în momentul de față este prevăzută pe 28 iunie, sper că vom ajunge la un rezultat bun pentru Comisia noastră de ocupare. Vă mulțumim, domnule Becker, pentru această introducere. Acum o să dau cuvântul raportorilor din umbra. Maria Elena de la S și D nu e prezent. O înlocuiți? Da. Doamna Iungherius mă locuiește, are cuvântul. De fapt, nu înlocuiesc. Dar Maria Arena este într-o misiune în acest moment și încă mai dezbatem în grupul nostru de lucru care să fie poziția legată de propunerea PEP. Cred că e bine să vă spun acum, ca prima reacție la propunerile dumneavoastră, că da, avem o atitudine favorabilă față de ideea de a găsi un nou instrument pentru a acoperi aceste lacune în sistemul de pensii. Sărăcia la vârste înaintate e un lucru care ar trebui să ne îngrijoreze, mai ales cu o populație tot mai îmbătrânită. Vedem populația la vârstă avansată pretutine în Europa, deci nevoia pentru acest lucru e în creștere. Pentru noi, în principiu, dar e doar principiul, ar trebui să ne gândim că un prim și un al doilea pilon cu o schemă de pensie bazată pe doi piloni ar trebui să fie disponibil pentru oameni care să le dea pensii suficiente, dar avem o zicală în olandeză și o să folosesc cuvintele în olandeză. Droom en daad staan wetten in de weg en praktische bezwaren. So there are principles. E un drum lung de la vorba la faptă, dar există și realități practice. Uneori chiar și legislația obstacol între principiul enunțat de dumneavoastră și ce se întâmplă în viața reală. Pentru noi, <clears throat> în examinarea acestei propuneri, ce ne dorim este PEP și adăugirea în a le da cetățenilor europeni un sistem adecvat de pensii ar trebui să fie un supliment și nu un înlocuitor. al primului sau celui de-al doilea pilon din schema de pensii, pentru că atunci credem că, într-un fel, am, ne-am îndreptat într-o direcție greșită și cred că pentru mine, dar e doar părerea mea, și nu s-au finalizat încă dezbaterile în grupul nostru de la Empel. cred că ar fi înțelept dacă am avea o formulare clară în considerentele acestei propuneri, în care să spunem, iată ce obiectiv vrem să atingem cu prezenta propunere, ceva suplimentar și nu ceva în locul altceva. Mm, din primul sau al doilea pilon? și poate să formulăm că după o perioadă de 5 ani să vedem dacă funcționează ca element suplimentar, dacă într-adevăr tinerele femei se înscriu la PEP sau dacă, de exemplu, persoanele independente folosesc acest mecanism pentru a avea o pensie adecvată la de bătrânețe? Cred că ar trebui să precizăm clar obiectivul, dar și să facem ca parte a propunerii după o anumită perioadă de timp să vedem dacă această propunere vine ceva ca element suplimentar sau um, îndepărtează ceva de la pilonii 1 sau 2 de pensie. Și eu o să înaintez și unele amendamente în această direcție. Președinta, vă mulțumesc. Ar fi trebuit să intervină domnul Gheri. Dar e doamna McIntyre care îl înlocuiește și are cu. Mulțumesc, doamna președinte. Doamna Gheri, n-a putut să fie aici. Deci vă spun eu câteva cuvinte din partea grupului ECR. Mai întâi aș vrea să-i mulțumesc domnului Heinz Becker pentru acest aviz. <clears throat> Sunt mulțumit în legătură cu mai multe elemente pe care le inclus. Cu siguranță, în general, putem sprijini textul. Cred că erau unele elemente care mă bucură foarte mult. Îmi place foarte mult consolidarea opțiunii suplimentare a elementului voluntar. E un lucru foarte bun. Alte câteva amendamente E un instrument de sprijin pe termen de lungă Cred că e atât de important să încurajăm pe oameni să economisească pentru când ajung la vârsta pensionării. Salutăm această parte a propunerii și sprijinim de asemenea posibilitatea de a face transferuri uh, transfrontaliere de pensii mult mai ușor decât în prezent. Toate aceste lucruri sunt de salutat. Din nou, la amendamentul 9 se subliniază că E un nou instrument suplimentar față de schemele de pensii deja existente. Deci acestea sunt elemente cheie pentru noi. Și cred că domeniul în care avem unele motive de îngrijorare e acela al fiscalității. Nu sprijinim nicio idee de armonizare fiscală și în prezentarea domnului Becker recunoaște faptul că partea cu taxele și impozitele cu totul în afara domeniului de aplicare sau a competențelor Uniunii Europene. De fapt, nu e ceva. Recunosc că nu ține oricum de mandatul Comisiei noastre parlamentare, dar doream oricum să ridic acest aspect ca fiind uh, unul dintre motivele de îngrijorare pentru noi. În ansamblu, vă mulțumesc pentru tot ce ați făcut la acest dosar. Cred că e foarte important și toată lumea trebuie să fie încurajată să aibă propria pensie. Am discutat pensiile personale și în trecut, am vorbit de pilonul 1, 2 și 3. Eu am păreri ferme în legătură cu acest aspect. Probabil că suntem de acord în legătură cu multe aspecte, bănuiesc, dar oarecum nu vreau <clears throat> să aduc complicațiile respective și în această dezbatere. Produsul personal de pensii trebuie sprijinit și sper că putem uh, elimina orice dificultăți uh, uh, pe parcurs. Oricum, multe mulțumiri domnului Becker. Thank you. Mulțumesc. Domnul Calvin Chambon, din partea grupului ALDE, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Voi continua în limba spaniolă. în grupul ALDE primește cu mare interes și cu mare mulțumire această inițiativă, această propunere a Comisiei Europene, care vine din partea domnilor Dombrovskis și Katainen și domnului Moscovici. Viziunea domnilor este foarte cuprinzătoare și se încearcă a se găsi soluții practice, fezabile și europene pentru problema aflată sub discuție. La ora actuală, solidaritatea europeană are nevoie de astfel de măsuri. Pentru noi este o propunere foarte interesantă, foarte bună. Ea se va bucura de sprijinul nostru cel puțin în măsura în care noi ne dorim să existe uh, aceste măsuri, să ajungem foarte bine până la negocierile cu Consiliul, deci ALDE nu va ridica bariere. Dar acestea fiind spuse, mai trebuie să zic că ALDE este foarte mulțumit și de munca domnului Becker. E, muy... Ni se pare un punct de pornire extrem de bun Domnul Becker s-a centrat foarte bine pe problemele de ocupare fără de muncă, din comisia noastră, vreau să zic. Ține seama foarte bine de îngrijorările cetățenilor, ale, ale actualilor și viitorilor pensionari, de exemplu, distribuirea de informații cu privire la cerințe, mai mare transparență, informarea permanentă, siguranța pe care o acordă Europa acestor persoane. Etapele de contribuție să fie de acumulare sau dezacumulare, cum a spus domnul Becker, să fie fără costuri și utilizatorii să fie foarte bine informați. Iată elemente extrem de importante pe care ne vom centra și noi. Nu voi intra acum în detalii tehnice. În orice caz, cu domnul raportor va mai discuta articolele 23 și 34. Sunt câteva chestiuni acolo care ne interesează. Doamna Sophie van Hild este Sophie van Intveld este tot de la ALDE, ea este raportarea pe fond de la ECON. Și de aceea ALDE poate că are norocul de a avea o viziune strategică pe această temă. Trebuie să ne unim forțele în așa fel încât rezultatul să fie cât mai bun. Nu am să intru în prea multe detalii, poate că totuși un comentariu am să fac un aspect important pentru ALDE, și anume aspectul european. Având în vedere că e o inițiativă europeană și având în vedere că e vorba de ceva ce trebuie înfăptuit cu mijloacele pe care le avem la dispoziție, ei bine, trebuie să nu pierdem din vedere nici rezolvarea litigiilor supravegherea trebuie să fie făcută de EIOPA, care există deja. Nu este nevoie nici să renaționalizăm acest produs care este de natură europeană, nici să creăm o nouă instituție, pentru că deja avem destule. Și am spus asta de la bun început. Poate că vor fi câteva conflicte pe aceste teme, dar sunt sigur că nu vor, nu vor fi conflicte mari. În orice caz, domnul Becker a făcut o treabă foarte bună pentru a găsi o cale de mijloc între pretențiile și dezideratele tuturor. Suntem cu toții de acord că este un produs bun, el poate fi îmbunătățit și trebuie să protejăm uh, utilizatorii. Atât am răspuns, mulțumesc. Thank you. Uh... Mulțumesc. Acum grupul GUE Angel. Doamna Cuneva nu e aici, dar poate înlocuiește cineva. Oh, yes, now I see you. Acum o văd, de fapt, că e în sală. De obicei stați în partea cealaltă. Aveți cuvântul, doamnă Cuneva. Mulțumesc foarte mult. De obicei mă așez mai aproape de ușă. Vinerea trecută, biroul GUE Angel s-a dus la Sofia unde am avut o reuniune la care am invitat responsabili politici, uh, sindicaliști, ONG-uri, uh, profesori universitari. Vă spun asta pentru că am fost terorizat și nu exagerat Am fost uh, absolut îngrozit să auzim că aproape un pensionar din doi, 46% din pensionari mai degrabă, primesc o pensie care nu depășește 164 de euro și se consideră ca fiind o pensie bună. Pentru că pensiile cele mai mici sunt cam de 110 euro, dar și în Grecia pensiile au scăzut cu peste 25%. Într-o țară învecinată în România, situația nu e nici acolo mult mai strălucită. În plus, chiar și în țările cele mai dezvoltate, pensiile publice sunt în scădere. Deci mă întreb cui se adresează produsul pe care îl discutăm astăzi. Presupun că e un produs care e destinat pensionarilor sau angajaților care au cele mai mari venituri, care nu doresc să investească, de exemplu, la bursă pentru că se tem că o să vină o nouă criză financiară precum cea din 2008 și care preferă un produs mai sigur. Cred că ar fi un cadou extraordinar pentru bănci și companiile de asigurări. De altfel, textul comisiei e foarte limpede. Spune că vrea să transfere fonduri din conturile, din depozitele bancare spre piețele de capital, dar eu mă întreb dacă așa vom consolida acest soclu social european prin crearea unei pensii private și din ce motive? Considerăm, ce ne privește pe noi, că această inițiativă care de fapt ne prezintă această pensie privată ca fiind un produs nemaipomenit va reprezenta un risc uh, grav pentru pilonul 1 și pilonul 2 pentru pensiile publice. Și de altfel, în amendamente vom sublinia toate aceste riscuri și pericole pe care le-am semnalat. Mulțumesc. Thank you. Vă mulțumesc. Verzii sunt reprezentați de Jean Lambert, dar nu o văd în sală. E cineva care o înlocuiește? Nu. Nimeni de la Verzi? EFDD? E cineva care să reprezinte acest grup? FDD. Nu? Nu văd. Asta înseamnă că trecem la N. Doamna Ela are cuvântul. Merci. Mulțumesc, doamna președinte. De acest dosar pune foarte multe semne de întrebare, pentru că e vorba deja despre un regulament cu privire la un produs european de economisire individuală. Dacă am înțeles bine textul, nu are nici regim de pensie de bază obligatorie, nici de pensie obligatorie suplimentară, nici de pensie suplimentară facultativă din regimurile naționale. E vorba de un produs suplimentar, o alternativă. Ne spuneți că acesta va fi reinvestit în produce, în produse care structurează economia reală, de ce nu? Se vorbește de termen îndelungat, de asigurări, produsul se vinde bine. În principiu nu ne opunem dacă domeniul de investiții și de reinvestiții uneori poate fi clar, solid și peren. Da, dacă investițiile se fac cu a, cote și pentru IMM-uri, deschide pieții, da, dacă se mențin și mici asiguratori tradiționali, da, dacă mari asiguratori quasi instituționali pe care îi cunoaștem în Europa prevede în paralel pentru a beneficia de acest produs uh, suplimentar relativ protejat de o scădere a cotizațiilor asupra regimului obligatoriu. Dar aici apare problema. Avem multe observații negative pe acest dosar. Desigur, nu dacă participă la și de fapt e fondul Comisiei la edificarea pieței unice a capitalului. Nu dacă Uniunea Europeană este și judecător și parte implicată în legătură cu eticheta pe care o va da autoritatea privind uh, asigurările și pensiile profesionale și dacă e și în parte, dincolo de <clears throat> autoritatea pentru a defini cadrul operațional, toate detaliile și parametrii operaționali. Este parte implicată introducându-se în sistemul concurențial atunci ce se întâmplă cu micii asigurători istorici. E clar că este și un tampon pentru a amortiza scăderea puterii de comparare a pensiilor și fragilitatea sistemelor de sigurări sociale naționale, acumularea unui șomaj cronic, pierderea de locuri de muncă actuală și în viitor prin mutațiile digitale, locurile de muncă precare care afectează în special femeile și căminele monoparentale, toate acestea sunt semne de întrebare. Ce se întâmplă cu această populație fragilizată care nu știm dacă va putea să-și permită să plătească o pensie suplimentară, nu are o pensie doar pentru bogați sau pentru cei care au pensii sigure. Desigur, e o atingere adusă la subsidiaritatea sistemelor sociale printr-o atingere suplimentară și la sistemele fiscale, pentru că unele amendamente prevăd să se facă propuneri fiscale. Și apoi, desigur, nu dacă e vorba de a da piețe doar pentru mari asigurători instituționali care au deja un quasi monopol în anumite țări și dacă vom fi într-o piață grupată, după cum am văzut, la vaccinuri, pentru că statele și parlamentele naționale au decis să se integreze într-o astfel de piață grupată. Vom fi extrem de vigilenți în legătură cu toate aceste aspecte. Vom uh, depune multe amendamente în sensul uh, la care m-am referit. În orice caz mă întreb cu adevărat dacă Uniunea Europeană trebuie să se amestece cu adevărat în aceste domenii care sunt eminamente naționale. Vă mulțumesc. Thank you. Mulțumesc. Îi dau cuvântul domnului Becker. Se pare că au fost foarte multe comentarii și propuneri, câteva critici de asemenea. Yes. Herzlichen Dank. Okay. Äh, Sorry, Mr. Pardon? Becker. Uh... Mă scuzați, domnule Becker. Se pare că dorește cineva să ia cuvântul. Domnul Pen... Doamna González Peña. Da, mulțumesc. Îmi cer scuze pentru faptul că nu am cerut cuvântul înainte, dar Mm, mai am o dezbatere la care trebuie să merg și nu știam dacă am timp să intervin și aici. Aș dori să fac câteva observații cu privire la PEP. Din punctul meu de vedere, trebuie să fie foarte clar că nu e vorba de un mecanism de protecție socială, ci de o oportunitate pe piață. Este important să subliniem acest lucru foarte clar. În punctul nostru de vedere, pensiile sunt și trebuie să rămână un drept fundamental pentru a garanta o viață sustenabilă după uh, viața pe piața forței de muncă. De aceea noi considerăm că munca noastră trebuie să se concentreze pe ideea de a asigura pensii publice demne. În al doilea rând, este un produs privat care implică transferul de produse publice către acest produs paneuropean. Mi se pare incredibil să se spună că din cauza faptului că crește durata de viață, nu există suficiente fonduri și pensiile, fondurile de pensii nu sunt sustenabile. Dar iată că aici putem spune că da, putem la bani din uh, trezorerie publică ca să băgăm în acest uh, um, fond paneuropean care este de fapt o afacere. Și atunci mă întreb de ce nu putem crea un fond public paneuropean de pensii. Un fond public solidar de solidaritate intereuropeană. De ce dorim să creăm o nișă de business foarte sigură pentru anumite entități financiare în loc să sprijinim pensiile publice pentru toate persoanele din Europa? degradarea serviciilor publice este un fapt și în momentul în care nu mai funcționează pentru că l-am degradat mult prea mult, atunci spunem că el trebuie privatizat. Eu cred că și aici același fenomen se petrece. Haideți să încurajăm pensiile private, haideți să degradăm și mai mult pensiile publice, să spunem apoi că nu sunt sustenabile, etc. Și apoi, din ceva ce trebuie să fie un drept esențial pentru viață, să facem o nișă pe piață să facem un business. Și noi nu putem sprijini așa ceva. Mulțumesc. Acum are cuvântul domnul Becker. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnul președinte. Mulțumesc, stimați colegi și stimate colege. Aș dori să trec uh, imediat la formula un răspuns la cele întrebări uh, care au fost uh, semnalată prin intervențiile dumneavoastră. Doamne Iungherius, i-aș răspunde că eu însumi sunt uh, cel care statuează principiul priorității pentru primul pilon. S-ar putea spune chiar că personal am betonat acest principiu. Apoi, cel de-al doilea pilon este importantă, mai ales acolo unde a fost dezvoltată la o calitate um, uh, satisfăcătoare constituie o bună modalitate pentru asigurarea pensiei. De aceea trebuie încă o dată clar definit. Aici vorbim doar despre un produs complementar, despre un produs complementar voluntar. Iar discuția demarată de ultima intervenție, sigur, trebuie să avem această dezbatere, dar uh, trebuie să fim conștienți de faptul că de la nivelul european nu avem niciun influență asupra pilonilor 1 și 2 din statele naționale. Basta, atât. Dacă tot nu avem uh, nicio putere de influențare, atunci este salutar faptul că avem, iată, un produs uh, complementar pentru că problemele pe care statele membre cele 28 le au, dacă nu dezvoltă un pilon 1 și 2 uh, puternice, pot fi oarecum contracarate prin acest uh, produs voluntar. Dar încă o dată, pilonul 1, pilonul 2 de pensii nu au voie să fie atacate sau afectate. Subscriu la acest lucru. Sugestia de a face o evaluare a performanțelor PEP după 5 ani mi se pare o sugestie bună și aștept cu interes amendamentele aferente. La fel, aș dori să-i mulțumesc doamnei McIntyre pentru susținerea, în special a dimensiunii pe termen lung a PEP, și de asemenea, aș dori să vă mulțumesc și pentru susținerea pentru factorul transfrontalier al PEP. Armonizarea fiscală nu e posibilă. În ceea ce privește fiscalitatea, nu vom avea de făcut vreo contribuție relevantă, pentru că nu există competență la nivel european. Vrem doar ca tratamentul acestor produse de economisire să fie la fel de favorabil ca pentru alte produse existente. Domnului Jambon îi mulțumesc pentru aceste semnale pozitive în special în ceea ce privește portabilitatea, transparența, siguranța produsului și discut cu plăcere și punctele pe care le-ați enumerat dumneavoastră și acela pe care îl privesc cu multă simpatie și anume de a lăsa controlul în sarcina EIOPA și de a nu crea niciun fel de alte structuri birocratice. Aici sunt de acord cu dumneavoastră și aștept cu interes amendamentul dumneavoastră. Doamna de la GUE ne-a povestit din uh, ședința uh, Consiliului uh, Director care vine cu o imagine devastatoare a sistemelor de pensii din anumite locuri din uh, Europa care nu asigură supraviețuirea. Aici uh, Europa nu poate interveni pentru că ține de tratatele încheiate între statele membre. Aici, din păcate, nu putem schimba nimic. Mi-aș dori să, put- să fi putut uh, Uh, face acest lucru și uh, mai ales că prin intermediul semestrului um, european deja se fac presiuni din partea Comisiei. Eu mi-aș dori să nu există niciun fel de risc pentru pilonul 1 și pentru pilonul 2, pentru sublinierea argumentului dumneavoastră încă o dată. Uh, este un produs care ține de piață, da, aveți dreptate, dar există o dimensiune socială care există mai ales în acele zone unde nu există o, un sistem de pensii uh, corespunzător dotat. Pentru că dacă mm, nu există un astfel de sistem de pensii uh, Uh, de atunci aceste produse pot, pot fi o susținere suplimentară pentru milioane de oameni. ce a mai subliniat că caracterul pe termen lung este un aspect foarte important. Portabilitatea, dar da, trebuie asigurată pentru toate aceste produse, ar trebui să poată participa și furnizori mai mici de astfel de produse. Multe dintre argumentele dumneavoastră eu nu le consider uh, ca fiind o problemă, însă vă rog să puneți pe hârtie ideile dumneavoastră și le vom discuta ca atare. Acum, eu cred că privatizarea sistemelor de pensii nu intră în niciun fel de discuție. Statele membre își dezvoltă de sine stătător uh, sistemele de pensii și de aceea această inițiativă a Comisiei pe care o dezbatem astăzi nu prevede niciun fel de privatizare a sistemelor de pensii. Vă mulțumesc pentru contribuțiile de până acum și pentru cele viitoare. Aștept cu interes colaborarea noastră. Vor mai exista cel puțin două sau trei întâlnirea raportorilor din umbră, chiar dacă vor fi doar scurte, însă îmi propun să discutăm toate aspectele semnalate de dumneavoastră. Mulțumesc! Thank you. Mulțumesc! Cred că Natalie Ber- Berger este aici din partea comisiei. Vă rog. Da, mulțumesc foarte mult. Aș dori să îmi exprim recunoștința din partea comisiei față de raportor. și față de eurodeputații care au intervenit pe acest, uh, în această discuție. Vreau să clarific câteva lucruri. În primul rând, natura acestei inițiative. După cum a spus pe bună dreptate domnul Becker, noi nu avem intenția să intervenim asupra felului în care sunt organizate sistemele de pensie în statele membre. Această inițiativă nu are nicio legătură cu primul pilon din sistemul de pensii de stat sau cu felul în care funcționează fondurile de pensii profesionale. Din nefericire, nu în toate statele membre pot uh, angajații să aibă acces la un astfel de fond de pensii profesional, ocupațional. Scopul nostru este să stabilim un produs voluntar nu există niciun fel de armonizare obligatorie, nu există niciun fel de obligativitate ca toți furnizorii să creeze un PEP și nu avem nici intenția ca fiecare cetățean să aibă un PEP. Noi ne gândim să creăm un instrument. Noi ne gândim la cei cetățeni care se află în, statele, în state membre în care nu există o ofertă suficient de mare de produse de personal de pensie. Noi încercăm să acoperim o lacună. Noi încercăm să venim cu o, cu o, iniție, o inițiativă, îmi cer scuze, care va aborda această lacună așa cum trebuie. De asemenea, ne gândim și la situația cetățenilor mobili din Europa, deoarece PEP va avea o natură paneuropeană reală și va fi posibil ca cetățenii care își schimbă reședința în Uniunea Europeană să continue să contribuie la același plan de pensii personal. Ne gândim foarte mult și la cetățenii cu venituri reduse, deoarece ne-am dorit ca ei, mai ales ei, să aibă acces la un sistem simplu, transparent și eficient. Ne dorim ca acești cetățeni să își poată crește economiile în vederea pensionării. Ne gândim mai ales la aceia care au un venit mai redus al, un nivel mai redus al venitului. Ne bucură interesul eurodeputaților față de această inițiativă și așteptăm cu interes sugestiile dumneavoastră. Cooperăm foarte bine cu echipele de la Econ, de la IMCO și de la Ample și dorim să ajungem cu toții la un rezultat bun, în așa fel încât cetățenii din Uniunea Europeană să aibă acces la acest produs cât mai curând. Mulțumesc! Thank you very much. Mulțumesc! Care este calendarul pentru acest raport? Termenul pentru amendamente este de 2 mai la ora 12 ziua. Votul la Ample, 28 iunie, votul la Econ, 11 iulie, votul în plenară încă nu a fost stabilit. Vă mulțumesc tuturor pentru intervențiile dumneavoastră. Trecem la punctul 6 de pe ordinea de zi. Bugetul general al Uniunii Europene pentru anul financiar 2019. Mandatul pentru trilog. Schimb de opinii. ca raportoare din partea Comisiei noastre pentru buget. Îmi face mare plăcere să constat că lupta împotriva șomajului tinerilor este prima provocare pentru Uniunea Europeană și prima prioritate din linie directoare ale Parlamentului European pentru bugetul 2019. Bine ați venit, domnule Viotti. Salut de asemenea și faptul că se insistă asupra nevoii de a crește formarea antreprenorială și profesională, se insistă și pe recunoașterea calificărilor la toate nivelurile și, după cum apare și în alinatul 6 din rezoluția Parlamentului European, noi ne așteptăm la un nivel mai înalt de ambiție pentru a combate șomajul în rândul tinerilor. În proiectul meu de aviz subliniez în termen general că bugetul pentru 2019 ar trebui să contribuie la atingerea țintelor Euro 2020 în domeniul uh, social și al ocupării forței de muncă. Și să ne concentrăm pe pilonul social european, mai ales în ceea ce privește șomajul tinerilor și șomajul pe termen lung. Dar de asemenea trebuie să combatem excluziunea socială și sărăcia. În acest context vreau să subliniez că bugetul pe 2019, în acest buget, orice scăderi în programele care țin de ocuparea forței de muncă sau uh, chestiunea care țin de măsuri împotriva șomajului, excluziunii sociale și sărăciei în CFM-urile care urmează, ei bine, toate aceste scăderi, dacă apar în 2019, vor fi foarte grave și trebuie să fie evitate. E vorba de credibilitatea Uniunii Europene. Stimate domnule raportor, vă rog să păstrați, să apărați aceste garanții în negocieri. De asemenea, vreau să vă atrag atenția asupra rolului foarte important al agențiilor de competența noastră țin uh, Eurofound, OSHA și ETS și CDFOP. Sunt de acord cu alineatul 20 din rezoluția Parlamentului, prin care se cere să nu mai fie scăderi în resursele acordate acestor agenții în 2019. în ultimul rând, Anumite elemente vor fi evaluate de către membrii comisiei noastre și cred că pot fi instrumente Măsura care vizează garanția Garanția pentru copii este foarte interesantă. Doresc ca Parlamentul să urmărească îndeaproape punerea în aplicare a acțiunilor pregătitoare și proiectelor pilot. Comisia trebuie să respecte conținutul acestor proiecte și mai am un comentariu de făcut cu privire la etapa de evaluare. Este important ca propunerile să fie alocate direcțiilor generale relevante din comisie. Am avut anumite experiențe neplăcute în anii care au trecut. Propunerile sunt notate în baza meritelor lor. Și atunci eu aș dori să cer o evaluare detaliată a fiecarei propuneri. Câteva uh, rânduri acolo nu este suficient. Anul trecut, un proiect pilot uh, a trecut prin mâna mai multor direcții generale de la Comisie și am constatat că la sfârșit a primit nota D, fără să fie evaluat. Și noi am dorit ca proiectele pilot și acțiunile pregătitoare să fie reevaluate în uh, cazul în care există în mod clar erori în evaluare. Asta am avut eu de pus. Acum am să-i dau cuvântul domnului Viotti, raportor general pentru bugetul 2019. Iată, deja v-am prezentat câteva comentarii. Mulțumesc foarte mult! Grazie. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Aș dori să mulțumesc Comisiei dumneavoastră pentru invitația de a participa la această dezbatere și de asemenea pentru importanta contribuție pe care ați furnizat-o deja pentru activitatea mea de raportor pe acest dosar. M-ați rugat să fac câteva considerente față de cele propuse de dumneavoastră și trebuie să spun că nu am niciun fel de contraargumente, sunt complet de acord cu propunerile dumneavoastră. Ați venit deja cu propuneri interesante și pentru chestiunile pe care le-am votat deja în martie din acest uh, an și ați punctat foarte bine necesitățile care vizează politica socială. Două considerente legate de metode și apoi și foarte succint pe fond. În ceea ce privește metoda. Știți că bugetul european este un buget foarte rigid care nu ne permite să fim să avem o mare fantazie și ne constrânge astfel să lucrăm pe linii deja existente. Totuși, se solicită și noi, noi chiar susținem noi inițiative din partea statelor membre, uh, noi inițiative din partea Consiliului, în alte comisii am vorbit de alte proiecte, precum apărarea și așa mai departe. Aici uh, e vorba de un argument care vizează uh, competențele Comisiei dumneavoastră și anume Corpul European de Solidaritate. Considerăm însă că pentru anumite chestiuni este nevoie de resurse noi. Nu se poate uh, să ne gândim în continuare la un buget european care suferă uh, reduceri pe anumite linii bugetare deja existente și transferuri către linii noi. Pentru că trebuie să dăm dovadă de seriozitate și nu putem să îi dezamăgim pe cetățeni care, din anumite linii bugetare, deja uh, aveau anumite proiecte asigurate. Acum am să răspund la câteva argumente propuse de doamnă președinte. Aici sunt perfect de acord. Anul trecut, datorită muncii predecesorului meu, domnul Burjan, care fusese raportor pe buget atunci. Uh, am reușit să continuăm uh, această inițiativă pentru tineret uh, cu o creștere considerabilă pentru acest an și, în opinia mea, ar trebui să continuăm în această direcție și să evităm tăieri la Fondul Social European, Inițiativa pentru Tineret, Fondul de Adaptare la Globalizare. Uh, toate chestiunile care țin de combaterea sărăciei. Chiar să încercăm să recuperăm anumite resurse. Dacă îmi permiteți un considerent de ordin politic, dat fiind faptul că toți suntem în Parlament și facem politică, eu cred că imaginea pe care a oferit-o Europa în ultimii 10 ani este o Europa care solicită statelor membre austeritate, o execuție bugetară solidă. Noi acum trebuie să restituim încrederea cetățenilor, să le redăm această viziune optimism, optimistă despre Europa și trebuie să combatem aceste mișcări uh, populiste. Două ultime trei de fapt considerente. Dumneavoastră solicitați ca Parlamentul, de fapt în proiectul dumneavoastră de aviz, solicitați să fim ținuți uh, la curent cu uh, situația proiectelor premergătoare și acțiunilor prioritare. Acest lucru îl vom uh, pune și în vederea Comisiei la următoarea întâlnire. Ați făcut trimitere la o finanțare adecvată pentru Fondul Social European pentru anul 2018, care astăzi încă nu a fost utilizată la maxim, însă ne vom trezi cu facturi de plată din acest fond și nu ne putem permite o criză um, atunci când aceste cereri de plată vor apărea în 2019. În ceea ce privește agențiile, suntem perfect de acord. Tuturor agențiilor le cerem uh, îndeplinirea de sarcini noi, deci nu putem în același timp să le solicităm și reduceri bugetare. Ca și și în cazul bugetului european, unde solicităm resurse noi și pentru agenții solicităm o finanțare corespunzătoare. În ceea ce privește proiectele pilot și acțiunile uh, premergătoare, aici respect uh, Activitatea desfășurată de funcționarii de la Comisia Europeană în evaluarea acestor acțiuni pregătitoare și proiecte, dar nu întotdeauna pot fi uh, de acord cu opțiunile apoi care se uh, iau pentru că e nevoie și de o amprentă politică în ceea ce privește aceste proiecte, pentru că pentru politicile pe care Parlamentul le consideră în beneficiul continentului nostru, trebuie să putem avea posibilitatea de a le pune în aplicare, chiar dacă poate au fost evaluate cu nota B. Vă mulțumesc încă o dată. Aștept cu interes comentariile dumneavoastră uh, suplimentare și vă asigur că vom uh, ține aproape pe întreaga dezbatere a um, procedurii bugetare până la adoptarea acestuia. Uh, mulțumesc, domnule Viotti. Vă mulțumesc pentru declarațiile dumneavoastră. Urmează acum doamna Ionierius. Aveți cuvântul. Mulțumesc. Mulțumesc, doamnă președintă, pentru faptul că ați pregătit un proiect excelent. Mulțumesc și faptul că ne-ați prezentat cum stau lucrurile în comisia dumneavoastră, domnule Viotti. Este extrem de util pentru noi și pentru dezbaterea noastră. trebui să spunem că bugetul anului pentru anul viitor este esențial. Este un an, este un, un an esențial pentru punerea în aplicare a pilonului european al drepturilor sociale. Trebuie să putem contribui în mod real la atingerea obiectivelor EU 2020. Nu trebuie să uităm nici că flexibilitatea fiscală este și ea un element necesar pentru a investi în dezvoltarea societală și drepturile societale. Deci avem acel pilon, dar e nevoie și de flexibilitate financiară. Suntem de acord cu raportorul și când spun că suntem noi, aici folosesc uh, notițele raportorului nostru din umbră, Sergio Gutierrez Prieto, care nu a putut să ajungă aici. Zborul lui încă se află undeva între Spania și Bruxelles. Suntem de acord cu raportorul că combaterea șomajului tinerilor și, a, și pe termen lung, precum și combaterea excluziunii sociale și a sărăciei, rămân priorități importante ale, din mandatul nostru parlamentar. Există însă riscul să încheiem acest mandat fără să ne fie apropiat prea mult de obiectivele pe care ni le-am propus. De aceea, Sergio va veni cu amendamente prin care se va referi la aspectele de sărăcie a copiilor. Este vorba de unul dintre cele mai importante angajamente ale socialiștilor și democraților. Europa trebuie să îmbunătățească condițiile de muncă și copiii au uh, și condițiile de viață și copiii au um, niște condiții de viață mai vulnerabile și dintre aceștia copiii cei mai săraci sunt cel, cel mai vulnerabili. Uniunea Europeană trebuie să-i protejeze și pe aceștia și să le ofere oportunități mai bune în viață. Vom continua așadar să sprijinim o garanție europeană pentru copii care ar trebui să fie înființată cât mai repede posibil. Este destul de târziu acum. În opinia lui Sergio, o recuperare robustă și creșterea uh, sustenabilă nu va fi realizată fără o mai bună distribuire. Știm cu toții că Uniunea Europeană dorește să fie un vârf de lanț în atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă ale ONU 2030. Trebuie să încurajăm o convergență socială, dar acest lucru nu se poate face decât prin politici sociale redistributive. În mod clar, divergențele sociale și inegalitățile nu pot fi reduse automat. De aceea avem nevoie de indicatori sociali. E nevoie mai ales de un uh, index al progresului social. Acest index ar putea fi utilizat drept un instrument pentru a monitoriza succesul fondurilor europene în atingerea rezultatelor sociale scontate. În ceea ce privește agențiile, suntem conștienți de crearea autorității de muncă europene, care va necesita un buget, un buget adițional ne îngrijorează posibilitatea de a tăia bugetul celorlalte agenții. Dacă facem acest lucru, atunci vom scădea calitatea muncii acestor agenții. Funcționarea, funcționarea lor ar fi chiar amenințată. De aceea, Comisia va trebui să analizeze felul în care se pot face economii în alte moduri și să se aducă și uh, finanțări noi, în așa fel încât să se poată finanța noua autoritate fără să se taie din bugetul celorlalte organisme. În, nu în ultimul rând, noi încurajăm Comisia să analizeze acele linii bugetare care sunt dedicate consolidării dialogului social. Partenerii sociali ne-au arătat că sunt îngrijorați de faptul că sunt prea puține fonduri acordate dialogului social și pro- pentru proiectele uh, acestor parteneri sociali. Pe de-o parte, nu putem spune că încurajăm dialogul social, le cerem mai multă implicare partenerii sociali în semestru, dar pe de altă parte, în punerea în aplicare a politicilor, să nu le dăm o capacitate financiară adecvată pentru a face ceea ce le cerem să facă. Iată, deci, principalele direcții în care se vor îndrepta amendamentele noastre. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Acum îi dau cuvântul doamnei Ulrike Trebesius. Aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președintă. Anul 2019 este anul când Regatul Unit va părăsi Uniunea Europeană. Această schimbare politică va fi o problemă foarte mare pentru noi. Vom pierde un plătitor net foarte important, un plătitor la bugetul european. Uniunea Europeană tot vorbește despre plus valoare europeană. Dar, de multe ori, evaluările obiective sunt înlocuite de iluzii. Parlamentul acesta și comisia noastră continuă să ceară din ce în ce mai mulți bani pentru anumite programe care au fost auditate în mod negativ uh, anul trecut. Dar e vorba de banii contribuabililor. Nu toate proiectele merită sponsorizare, indiferent cât de drăguț sună titlul proiectului. Trebuie să vedem uh, unde există o plus valoare europeană reală și dacă folosim banii contribuabililor în mod inteligent. Poate că ar fi mai util să abordăm anumite probleme la nivel de stat membru. Statele membre au niște probleme foarte specifice, însă la ora actuală există din ce în ce mai puțină convergență economică în zona euro. De aceea, poate că ar trebui să căutăm soluții mai specifice în loc să venim cu programe la nivel european. Conceptul subsidiarității este în tratatele europene și el trebuie luat în considerare așa cum trebuie. Ar trebui să încurajăm statele membre să aibă programe de inovare, de ocuparea forței de muncă și de antreprenoriat. Fondul European pentru Globalizare sau fond, programul european pentru persoanele cele mai dezavantajate ar trebui să fie reanalizate. Eu am îndoieli dacă acestea chiar au o plus valoare. Avem probleme cu toate acele programe care în mod automat au un buget mai mare. 2019 va fi un an crucial și cred că este o oportunitate bună să vedem de ce Europa trece printr-o criză. E doar din cauza, cauza că reducem bugetele? Sau oare există alte probleme transversale pe care trebuie să le rezolvăm? Vom veni cu amendamente în acest sens. Aștept discuția. Mulțumesc. Mulțumesc. Nu văd pe nimeni de la grupul ALDE. E cineva de la ALDE care cere să ia cuvântul? Okay. Eh. Bun. Atunci doamna Lambert are cuvântul. Mulțumesc, doamna președinte. Mm. O să reiau discuția de acolo unde a lăsat-o doamna Trebesius. Regatul Unit pleacă, se poate face o reevaluare prin CFM când o să examinăm acest aspect. Chestiunea legată de revizuiri și plusvaloarea e interesant de văzut procesul din Regatul Unit pe măsură ce oamenii își dau seama la diverse niveluri ce vor avea de pierdut, uh, cum ar fi Fondul Social European, și să auzim din Camera Comunelor ce s-a spus despre asta de la autorități locale și de la alții era părerea că guvernul vorbește despre înlocuire, nu se consideră că va fi o înlocuire. Fondul Social European a fost o plus valoare deosebită, nu doar în legătură cu ce se întâmplă în Regatul Unit, ci oportunitățile pentru ceilalți. Când examinăm această plus valoare, nu e vorba doar de elementele de bază ale programului, ci metodele și metodologia pe care au unele dintre aceste programe, parteneriate, reunirea oamenilor, să vedem cum se integrează în contextul mai larg. În legătură cu poziția grupului nostru cu privire la avizul privind bugetul de anul viitor, nu întregul CFM, desigur, înclinăm să sprijinim linia generală a raportorului. Suntem într totul de acord că ar trebui să contribuim la realizarea țintelor uh, de aspecte de ocupare sociale în orizontul 2020 și implementarea cu succes a <clears throat> drepturilor sociale. În ce privește fondurile menționate concret, suntem favorabili ideea de a menține cele care există și sunt menționate acum în avizul raportorului. <clears throat> Nevoile continuă să existe și, în general, suntem în favoarea continuării și chiar a sporirii sprijinului pentru fondul social, mai ales inițiativa de ocupare a tineretului. Suntem de acord cu comentariile făcute în legătură cu agențiile. Reținem ce s-a spus și despre autoritatea privind forța de muncă și cum corespunde în ansamblu general. Și, după cum am făcut în legătură cu corpul de solidaritate, să vedem de unde vin banii, cum reducem una dintre programele generale, luând bani de la ceva care funcționează foarte bine și transferându-i în alte domenii ca abordare generală pentru buget, este un motiv de îngrijorare. Deci sprijinim cu siguranță menținerea, cel puțin, a sprijinului general pentru agențiile care există în prezent, după cum am spus, și reținem și ce a spus reprezentantul S și D în legătură cu platforma pentru forța de muncă. În ce privește proiectul pilot, în general suntem de acord cu comentariile făcute de raportor și, după cum au spus și alții, profit de ocazie. Vom avea și un proiect pilot privind uh, soluții de oferi locuință, ceva important de care ne-am ocupat și noi în comisia noastră și Parlamentul de mult timp. Iată abordarea generală în ce privește avizul de aici, desigur. Vom depune amendamente, dar vor merge în această direcție în legătură cu acest aviz. Mulțumesc. Nu văd pe nimeni de la EFDD. Dominic Marta de la ENF are cuvântul dacă dorește să intervină. Mulțumesc, doamna președinte. Nu e nicio surpriză. Nu sunt uh, la fel de optimist ca și dumneavoastră. An după an, în ce privește bugetul Uniunii Europene și în cazul nostru bugetul pentru 2019, este cam aceeași poveste. Uniunea Europeană, reprezentantul Comisiei a spus face aceeași constatare. 2015, 2016, 2017, 2018, acum și pentru 2019 și pentru obiectivele 2020. Șomajul crește, tinerii n-au locuri de muncă, IMM-urile și micro-întreprinderile <clears throat> se sufocă, nu supraviețuiesc, nici numărul de imigranți care au integrați nu scade, nu îi se permite să trăiască decent salariații pe baza salariului, sărăcia crește, procentul de populație amenințată de excluziune, sărăcie, explodează an după an. Și e aceeași poveste. În loc să tratăm cauzele, continuăm să gestionăm efectele în care milioane sunt diverse bugete de perfuzie ale Uniunii Europene care după cum a spus și o colegă, sunt bani care ies din banii concetățenilor. S-a vorbit despre fondul european de adaptare la globalizare. Îl votăm pentru că e un mijloc de a recupera banii care ies, cel puțin noi francezi, dar e absolut ridicol acest sistem. <clears throat> Dăm despăgubiri uh, pentru locurile de muncă distruse de programele dumneavoastră programul acesta de incluziune socială ridicol, fondul pentru ajutor european pentru persoanele cele mai defavorizate, din nou ridicol. Inițiativa de ocupare a tinerilor, s-a spus, raportul Curții de Conturi care spune că e un dezastru. Și mai dați bani și bani și iar bani acum. Este constatări și solicitări sunt aceleași de ani de zile, dar nimic nu se schimbă. Poate că a venit totuși momentul, domnule reprezentant al Comisiei, să ne punem întrebările potrivite de ani de zile vă spunem asta și vă semnalăm aceste lucruri. Credeam că sunteți reprezentantul comisiei. Și apoi mi-a plăcut cupletul dumneavoastră foarte politic, stimată doamnă. Mi-a plăcut cupletul politic. A, sunteți de la Comisia de Buget, aha. Ceva foarte politic, mai ales. A, deci pentru reprezentantul Comisiei de Buget să luptăm împotriva populismelor Asta e prioritatea dumneavoastră? Păi, stimate domn, vă dați seama că populismul, cum spuneți dumneavoastră, e exprimarea democratică a popoarelor, care ar trebui să fie prioritatea dumneavoastră? Și tot nu pricepeți că dorind să luptați împotriva populismelor, cum spuneți dumneavoastră, de fapt le alimentați și politicile dumneavoastră care au rezultate catastrofale pe care le prezentați an după an sunt cauzele acestei reacții a popoarelor. Continuați tot așa, stimate domn, și o să vedeți unde ajungeți cu populismele. Într-o bună zi o să vă înlocuiască. Da, da. Și destul de rapid. Vă mulțumesc. Thank you. Președinta, mulțumesc. Poate cineva de la comisie să ia cuvântul și apoi dumneavoastră puteți trage niște concluzii. Doamna Felahi de la comisie, dacă e aici cumva, luați cuvântul, da? Mulțumesc, doamna președinte. În această etapă, comisia în care și-a prezentat propunerea, aș vrea doar să îi mulțumesc domnului raportor pentru proiectul de rezoluție. Sprijinim sprijinul dumneavoastră, spune vorbitoare. Ca și în anii trecuți, suntem de acord că mai sunt lucruri de făcut pentru a ne atinge țintele pentru 2020 în aceste domenii, inclusiv incluziunea socială, combaterea sărăciei, și combaterea șomajului în rândul tinerilor. Ne așteptăm ca bugetul pentru 2019 să poată să implementeze aceste obiective sociale. În legătură cu această dimensiune, spune că sprijinul Parlamentului e binevenit și împreună să ne asigurăm că bugetul va merge în direcția cea bună pentru a putea promova implementarea pentru a atinge aceste ținte. Poate doar câteva cuvinte despre proiectele pilot și acțiunile pregătitoare am raportat recent Comisiei Parlamentare. Dacă doriți informații suplimentare, vă stăm la dispoziție. Dacă vreți informări periodice despre acțiunile pregătitoare și proiectele pilot, cred că munca depusă la Comisie în faza de evaluare e o evaluare atentă în ce privește orientările care au fost convenite categoriile corespund unor situații clare. Există suprapuneri cu altele. Atunci nu trebuie să facem un proiect pilot. Raportorul Comisiei pentru Buget a spus, înțeleg că s-ar putea să avem poziții diferite pentru că nu avea mai valoare mai legală și tehnică, în timp ce la dumneavoastră e un punct de vedere mai degrabă politic. Da? Vă asigur că facem o evaluare aprofundată a tuturor propunerilor care ne sunt prezentate și apoi întotdeauna <clears throat> e ceva supus discuției. E adevărat că uneori unele proiecte ca propuneri circulă între diverse direcții generale pentru că nu corespund unui domeniu de politică, cad cumva între domeniul de politică și trebuie să găsim care e cea mai bună direcție generală să implementeze propunerea dumneavoastră, dar întotdeauna încercăm să găsim o soluție și în cele din urmă sper că în majoritatea cazurilor și facem asta. Și vă mulțumesc, doamnă raportor. Președinta, vă mulțumesc pentru această intervenție și acum o să-i dau cuvântul domnului Vioti. care, după cum ar trebui subliniez din nou, este raportor general pentru bugetul pentru 2019, raportor din partea Parlamentului. Reacțiile dumneavoastră. Mulțumesc încă o dată, mulțumesc pentru această dezbatere foarte interesantă. Face mare plăcere să fi ascultat în intervențiile dumneavoastră chiar și cele mai critice Totuși, dorința de a lucra într-un sens pozitiv, venind cu contribuții prin amendamente, prin raționamente, cred că este o, un aspect care îmbogățește dezbaterea noastră, dar și munca pe care trebuie să o facem. Responsabilitatea enormă pe care o am în uh, calitate de raportor general este de a încerca să pun cap la cap părințele tuturor uh, cetățenilor, tuturor curentelor de gândire, chiar și de aici, din Parlament. S-au spus uh, chestiuni uh, față de care uh, Uh, mă găsesc pe o poziție similară și de aceea mă voi considera asupra celor chestiuni care au fost poate mai critice, în special cele menționate de doamna Trebesius, de pildă. Aș dori să vă uh, asigur că pentru 2019, datorită Brexitului, nu vor exista consecințe imediate asupra bugetului. Uh, Consecințele se vor oglindi în noul cadru financiar multianual. Asta este o problemă pe care trebuie să o abordăm ca și Comisia pentru Buget sau ca instituții europene în general. M-am temut și eu că în anul viitor se vor regăsi deja consecințe grave datorită Brexitului la nivel bugetar, dar din fericire situația nu e asta. Sunt uh, de asemenea de acord cu ideea că și înțeleg uh, scepticism față de programe precum FEAG. Eu recunosc că nu cunosc uh, uh implicațiile precise a acelui fond care uh, finanțează persoanele într-o situație dificilă, dar știu de pildă care sunt uh, efectele pozitive ale fondului pentru adaptarea la globalizare. Și vin dintr-o țară care a fost nevoită să solicite uh, plăți din acest uh, fond, uh, din păcate, și rezultatele în mare parte au fost pozitive. Din ceea ce am văzut eu în Italia cu Whirlpool și alte cazuri, efectele au fost pozitive. Alte cazuri nu le cunosc atât de bine. În ceea ce privește garanția pentru tineri. Înțeleg că există dezbateri intense în această privință și că și Curtea de Conturi a venit cu observații în ceea ce privește implementarea acestui fond. Totuși, aceste argumente au fost combătute de activitatea Comisiei noastre cont, care a pus uh, sub semnul întrebării punct cu punct uh, a răspuns la observațiile curții de conturi. Dacă mai îmi permiteți uh, un minut, v-aș putea povesti o fază din uh, cadrul dezbaterilor de reconciliere care au avut loc uh, anul trecut uh, și, după cum știți, împreună cu domnul Mureșan, dânsul a solicitat anul trecut o creștere semnificativă a garanției pentru tinere, dar Consiliul, la un moment dat, a venit să ne spună avem uh, știri uh, de la aceste guverne, venind cu o listă de guverne unde nu funcționează nimic, uh, nu există absorpție a acestor fonduri și așa mai departe. Dat fiind faptul că și Parlamentul European este format din parlament dar reprezentând acele țări, am uh, făcut o verificare la nivel uh, național și se intervine din sală fără microfon. Cât de mare este rata șomajului în țara dumneavoastră? Revin, spune vorbitoarea. Spuneți că banii au fost bine folosiți de către guverne. Uh, vă și cred, dar a dus asta la reducerea ratei șomajului în rândul tinerilor în țara noastră, în Spania, în Grecia? Nu. Rata șomajului pentru tineri este în continuare foarte ridicată și eu nu cred că prin cheltuirea de fonduri se poate face ceva, ci trebuie să întărești mai întâi piața muncii. Nu este suficient să vii, să distribui fonduri așa uh, fără discernământ uh, pentru a reduce rata șomajului tinerilor în Grecia, de, care este de 60%. Raportorul, vă mulțumesc pentru aceste detalii. Da, în anumite cazuri, în Italia, în Spania, șomajul în rândul tinerilor uh, chiar a scăzut. Și sunt de acord cu dumneavoastră că uh, rata șomajului poate fi îmbunătățită prin uh, intervenții publice, dar mai ales prin intervenții care creează locuri de muncă. Asta <clears throat> vreau să spun la început, că sunt în uh, favoarea menținerii angajamentelor în ceea ce privește marile programe europene. Mă gândesc la COSME, Orizont 2020, CEF, cele care vin cu susținere adecvată pentru IMM-uri, pentru institute de cercetare, pentru universități, pentru companiile noastre în general. Deci este nevoie să se lucreze în două direcții, pe inovație, tehnologie. Trebuie făcute investiții dar, în paralel, trebuie totuși să avem și un sistem social care să garanteze formarea, o susținere pentru uh, relocări. Nu putem avea doar o susținere pentru o industrie inovatoare fără a avea și instrumentele adecvate ale statului social. Cred că trebuie să investim uh, și în această privință pentru a-i ajuta pe tinerii noștri pentru a se confrunta cu lumea uh, pieței uh, muncii care este în continuă schimbare. We'll give him one minute. Îi dăm un minut. Cred că e corect. Quindi io penso che, chiedo scusa, un po' di tosse. Um, cer scuze pentru acces de tuse. Sunt de acord că trebuie mers pe două linii de acțiune. Dacă ideea dumneavoastră este de a anula o cale de acțiune și a merge complet pe cealaltă, atunci nu pot fi de acord. Fiind în această comisie, sigur că am încercat să mă concentrez pe uh, aspectele sociale care sunt de competența dumneavoastră. Cred așadar că am reușit să răspund tuturor. Colegului de la ANF care a plecat, dacă traducerea a fost corectă, dar nu am dubii, cunoscând calitatea interpreților uh, noștri. Uh, s-au spus uh, chestiuni ridicole cu referire la programele europene. Eu cred că este ridicol să se continue cu această retorică antieuropeană în condițiile în care, în multe cazuri, rezultatele favorabile sunt în fața tuturor. Și totuși să nu uite și stimabilul coleg că tot Europa îi plătește salariul și dânsului. Vă mulțumim, domnule Vioti. Dacă nu sunt alte observații din partea dumneavoastră sau alte întrebări, nu-mi rămâne decât să vă mulțumesc pentru că ați venit și am avut acest stil uh, mai puțin formal de discuții care mie îmi place, cu întrebări și răspunsuri. Termenul limită pentru amendamente este 23 mai la prânz și votul pe 19 iunie. și e mai ușor să facem acest lucru după ce v-am ascultat, domnule Vioti. Vă mulțumesc încă o dată. Then we proceed to next item on the agenda. Și trecem la punctul următor de pe ordinea de zi, punctul 7. Un studiu cu privire la integrarea refugiaților în Austria, Germania și Suedia. Autorul studiului Doamna Regina Conley-Seidel, cercetător uh, principal pentru politici europene și de piața muncii, analize comparate la Institutul de Cercetare în domeniul ocupării. Și urăm bun venit la prezidiu. And then I'll give you the floor și vă dau cuvântul. Nu uitați că ne urmăresc mulți oameni, dacă nu în sală, în fața calculatoarelor. Vă mulțumim pentru că ați venit și vă dau cuvânt. Vă mulțumesc <clears throat> pentru că m-ați invitat și îmi dați ocazia să vă prezint un studiu privind integrarea refugiaților în Austria, Germania și Suedia un studiu comandat de Comisia IPEL anul trecut. E un studiu comparat în 15 minute. O să vă spun mai multe despre ce s-a întâmplat în cele trei țări în ce privește politicile de integrare. Când vorbim despre aceste trei țări, ele au fost principalele puncte de destinație în 2015 și la început de 2017 pentru solicitanții de azil. Nu există puncte de intrare relevante. Toate cele trei țări sunt mai avansate în a presta servicii și a da politici de integrare au o mai mare experiență decât alte țări, mai ales țările în tranziție sau de tranzit și s au oprit microfonul vorbitoare, cum a fost Italia în alte A fost o prezentare a unui studiu paralel, cam cu o lună în urmă. Ați văzut că studiul a arătat că aceste trei țări au fost mai puțin pregătite să se ocupe de nevoile refugiaților și să-i sprijine în mod adecvat. Deci politicile de integrare doar încep în cele trei țări, în timp ce în celelalte trei țări, Germania, Suedia și Austria, sunt politici mai avansate, mai ales în Suedia. Um, de mult timp, iar Austria și Germania și-au intensificat eforturile și au sporit resursele alocate considerabil în ultimii trei ani. Despre ce vă vorbesc este o imagine comparată a unor revoluții recente politică în primirea și integrarea refugiaților în cele trei țări, acoperă în special ultimii trei ani progresul realizat și principalele provocări cu care s-au confruntat. Pe scurt, o să vă prezint rolul finanțării europene și schimbări de percepție în climatul politic din cele trei țări în ce privește integrarea refugiaților. Acest raport se bazează pe o analiză de documente oficiale, studii universitare și locale date de la Eurostat și surse naționale de date. Dacă ne uităm acum la fluxurile lunare de intrare pentru solicitanți de azil uh, care depun cerere pentru prima dată în ultimii ani, vedeți că acest flux la intrare a fost foarte mare în Germania, Austria și Suedia, în comparație cu populația. În 2015 a fost cel mai mare în Suedia, apoi în Austria și în Germania, apoi situația s-a schimbat cu o scădere puternică a intrărilor după martie 2016, după închiderea rutei prin Balcani și după acordul dintre UE și Turcia. Se pare că în Germania a fost o scădere, dar care nu se reflectă aici. În statisticile privind azilul, pentru că Germania are un sistem de înregistrare pentru azil pe două niveluri. Mai întâi se înregistrează ca solicitanți de azil de perspectivă și doar ulterior sunt invitați oficial să depună o cerere de azil, ceea ce înseamnă că pot trece câteva luni între cele două etape. Iar datele sunt înregistrate în statisticile Eurostat doar în a doua fază, dar influxurile au scăzut și în Germania începând cu martie 2016. Dacă ne uităm la politici de integrare, <clears throat> primele caracteristici ale um, acestor solicitanți de azil sau refugiați uh, nou veniți care au venit în cele trei țări în ultimii trei ani, în special din cinci țări de origine, și anume din Siria, Irak, Afganistan, Eritrea și Iran. Iar mai recent, vin și din Nigeria, Pakistan, Georgia sau Turcia. Deci, eh, situația s-a schimbat puțin în ultimul timp. Solicitanții de azil sunt disproporționat mai tineri și mai mult bărbați. 67% eh, sunt eh, bărbați și cam 70% sunt sub vârsta de 30 de ani minorii reprezintă cam 30% din uh, nou veniți și cam 20% dintre ei sunt neînsoțiți. Un grup deosebit de vulnerabil de solicitanți de azil și refugiați. Structura de vârstă arată că educația și formarea sistemele acestea joacă un rol cheie în integrarea refugiaților. Apoi, în ce privește rezultatele educaționale care sunt importante ca forță motrice pentru piața muncii și integrarea lor, informațiile sunt uh, fragmentare în cele trei țări. Ce știm este că există tipare similare în toate cele trei țări, o mare diversitate de niveluri de educație între țările de origine Nivelul general de educație e polarizat. Majoritatea refugiaților din Siria, Iran și Irak au cel puțin învățământ secundar superior, iar majoritatea celor din Afganistan și Eritrea sau Somalia au cel mult uh, un nivel uh, de învățământ secundar inferior și cam 30% nu au nicio școlarizare sau doar au mers la școala primară. This is uh, rather, yeah, polarized. Este o imagine destul de polarizată, așadar. În ceea ce privește ratele de recunoaștere, ele sunt înalte, sunt peste media europeană. Au fost mari, mai ales în 2016, cu 70% în medie în cele trei țări, dar uh, această rată a scăzut la 40-50% în anul 2017. S-a schimbat și tipul de protecție acordat azilanților. Unul din doi în Suedia și în Germania și unul din trei în Austria au primit doar uh, protecție subsidiară dintre cei care au avut uh, cereri uh, reușite. Doar 5% din sirieni primesc protecție conform Convenției de la Geneva. Iar 95% primesc doar protecție temporară subsidiară. Situația s-a schimbat și în Germania, dar nu s-a schimbat așa de mult în Austria. Sunt anumite tendințe asemănătoare între cele trei țări, dar sunt și anumite diferențe notabile. De exemplu, în ceea ce privește accesul la piața forței de muncă. În Austria, accesul la piața forței de muncă este restricționat. În Austria, după trei luni, solicitanții de azil pot munci, însă permisele de muncă se acordă doar pentru munca sezonieră în turism sau în agricultură. Așadar, există foarte puține oportunități, există și o revizuire a priorităților. Pe de altă parte, în Germania și în Suedia, accesul la piața forței de muncă pentru solicitații de azil a fost liberalizat. Revizuirea priorităților a fost uh, suspendată temporar, iar în Suedia există chiar o excepție pentru o derogare de la permisul de muncă. Deci, refugiații și azilanții pot începe să lucreze din momentul în care și-au înaintat cererea de azil. În Austria mai există o trăsătură specifică. Există acces restrâns la drepturi de plată a beneficiilor în anumite regiuni ale Austriei. Mai ales în cazul protecției subsidiare, azilanții nu au acces la schema de venit minim bazat pe nevoi. Așadar, Intră în joc aici și directiva calificări de la nivel european. Și reacția celor trei țări este asemănătoare. E vorba de reacția imediată față de influxul masiv de migranți și, faptul, și față de faptul că autoritățile au fost supraîncărcate, nu au mai putut să evalueze cererile la timp, în mod Uh, cu calitate și să ofere în același timp uh, spațiu locativ azilanților. Toate cele trei țări au început să pună în aplicare un sistem de azil mai restrictiv. Chiar înainte de acordul UE-Turcia, au fost introduse controle la frontierele naționale s-a schimbat și legislația în aceste state pentru a se schimba tipul de protecție acordat. Protecția temporară a fost uh, utilizată din ce în ce mai mult. De exemplu, în Suedia, înainte de 2016, un refugiat recunoscut primea imediat un permis uh, de rezidență permanent, dar Acum primește doar protecție temporară. La fel sau lucrurile și în Austria și în Germania. Protecția temporară, de asemenea, a scăzut de la 5 la 3 ani. Câteva aspecte așadar asemănătoare în toate cele trei țări. Permisele de reședință permanente au devenit uh, condiționate de eforturi personale de integrare. E vorba aici de nivelul uh, abilităților lingvistice, de exemplu. și de faptul că refugiații trebuie să aibă propriile măsuri de subsistență. În toate cele trei state, de asemenea, dreptul la integrare la, de dreptul la cursuri de integrare s-a transformat într-o obligație. Dacă refugiații nu urmează cursuri de integrare, cursuri de limbă, etc., nu pot să mai primească beneficii. S-a suspendat temporar și reunificarea familială pentru cei care a o protecție subsidiară este o chestiune controversată, mai ales în Germania, dar s-a întâmplat în toate cele trei țările. Apoi, în Austria și în Germania, lista de țări sigure de origine a crescut. Pe de altă parte, Suedia nu dispune încă de o astfel de listă. Germania și Suedia au introdus anumite limitări pentru a asigura o mai bună distribuție a refugiaților în țară, în interiorul statului. Scopul tuturor acestor măsuri a fost acela de a reduce influxul de solicitanți de azil, de a reduce factorii care transformau aceste țări în țări foarte atrăgătoare pentru refugiați. În ceea ce privește politicile de integrare, um, it can be observed that putem vedea că avem politici de azil mai restrictive și în același timp avem bugete crescute pentru integrare și măsuri mai extinse pentru integrare. Participarea la piața forței de muncă se consideră că este cel mai important factor care lucrează în favoarea integrării pe termen lung. De aceea, în aceste țări se insistă foarte mult pe integrare pe piața forței de muncă și se alocă foarte multe resurse în acest sens. Există de asemenea și o penurie a forței de muncă, deci e de înțeles lipsa personalului este o problemă din ce în ce mai acută în toate cele trei țări. De asemenea, s-au tras învățăminte din experiențele trecutului pentru a îmbunătăți integrarea pe piața forței de muncă. Guvernele așadar alocă resurse considerabile pentru a crește gradul de integrare al solicitanților de azil. Sunt câteva elemente cheie de integrare pe care există un consens. De exemplu, cursul de limbă sau combinarea cursurilor de limbă cu munca. Există diverse strategii, așadar, care se consideră că sunt mai eficiente sau mai promițătoare. Există noi abordări și noi metode prin care sunt implicați angajatorii în procesul de integrare. Se acordă mai multă atenție evaluării abilităților și recunoașterii calificărilor s-au dezvoltat noi instrumente pentru evaluarea calificărilor uh, și aptitudinilor. Să vă dau un exemplu. Cheltuielile pentru integrare s-au triplat între 2015 și 2017 în Austria și Germania și au crescut de 10 ori din 2006 în Suedia. Costurile directe pentru procesarea a candidaturilor pentru cazarea solicitanților și pentru sprijinul de 2 ani pentru programul de introducție la nivel de municipalitate. Deci toate aceste chestiuni în bugetul suedez este egal cu costul tuturor uh, cheltuielilor pe educație, pe învățământ superior și pe poliție din Suedia. Deci, după cum vedeți, fondurile sunt uh, foarte importante. Sunt, bineînțeles, și abordări specifice la nivel național. Se ține seama de specificitățile nevoilor de recrutare, de climatul politic, de alte elemente. De exemplu, în sistemul suedez există o procedură de urgență pentru integrarea pe piața forței de muncă a refugiaților care au calificări unde există o mare nevoie pe piața forței de muncă suedeză. În Austria și în Germania există formarea dublă ucenicie, Programele acestei educaționale sunt croite în așa fel încât să fie atrași mai ales tinerii, pas, pas cu pas. Există și inițiativa 3 plus 2 în Germania. care a primit chiar persoane până la vârstă de 25 de ani, de exemplu, din Afganistan. Aceste persoane pot intra într-un program de dublu ucenicie și după aceea primesc un permis uh, pentru cei trei ani de formare și apoi mai primesc încă doi ani dacă își găsești un loc de muncă. Există, deci, din ce în ce mai multe inițiative pentru a-i atrage pe acești oameni în sistemul de dublă ucenicie. Germania este mai aparte și în ceea ce privește acordarea sprijinului pentru integrare în etapa foarte timpurie. Deci aici e vorba de faptul că azilanții au acces la cursuri lingvistice sau la programe active pe piața forței de muncă. E vorba mai ales de aceia care au o probabilitate foarte înaltă să rămână în Germania. De exemplu, persoanele care vin din țări precum Siria sau Eritrea, Aici ratele de recunoaștere sunt peste 50%. E vorba de un grup care are un tratament preferențial. Tot specific Germaniei este și următorul lucru. Statul de tolerat este o, are un statut juridic. Persoanele cu un astfel de statut au un certificat de suspendare al înlăturării de pe teritoriul statului și astfel pot avea acces la cursuri lingvistice, de exemplu. În alte țări nu există acest sistem cu persoane tolerate. Ce știm acum despre integrarea pe piața forței de muncă? Ea este foarte importantă în aceste state. Ce am învățat din trecut? Este o situație dificil de evaluat, deoarece majoritatea informațiilor disponibile nu ne permit să facem diferențierea între refugiați și alți migranți. Știm foarte puține lucruri în acest domeniu, însă graficul de față se bazează pe un modul special din studiul 2014 cu privire la forța de muncă. Media europeană este că un sfert din refugiați și-au găsit pe termen mediu un loc de muncă. Să comparăm aici cu migranții economici din alte țări. Există o diferență semnificativă în primii ani, dar această diferență scade uh, după o perioadă considerabilă de timp. Informațiile din Suedia s-au îmbunătățit, dar și în Germania s-au îmbunătățit informațiile și am constatat că recent rata ocupării s-a îmbunătățit, dar doar puțin. 50% în primul an, după recunoaștere, 15% îmi cer scuze, au găsit loc de muncă în primul an după recunoaștere, 22% în uh, Austria, după 2 ani, 30% după 3 ani. Deci îmbunătățirea este cu ritm uh, lent. Știm că pentru refugiați există mai multe bariere în momentul în care aceștia doresc să intre pe piața forței de muncă, spre deosebire de cei care migrează pentru a-și găsi un loc de muncă. Există proceduri îndelungate în procedura de azil, în uh, sistemul de azil, și diverse alte motive pentru care refugiații au mai multe probleme ca să participe la piața forței de muncă. Întrebarea este cât de mulți refugiați trebuie să fie incluși pe piața locală a forței de muncă. Este o întrebare la care nu se poate da, da un răspuns clar. Se estimează că 1% din uh, forța de muncă din uh, Germania și Austria, respectiv 2% în Suedia, Cifra aceasta însă este foarte dificil de calculat. Ce rol joacă finanțarea europeană în acest context? Integrarea rămâne o competență națională. Uniunea Europeană sprijină eforturile de integrare ale statelor europene pe de o parte prin fonduri, prin fonduri speciale și pe de altă parte printr-o coordonare, prin analiză, prin uh, oferirea de consultanță și inițiative de partajarea informațiilor. Care este rolul finanțării Uniunii Europene la nivelul acestor trei țări? Principalele fonduri europene sunt AMIF și Fondul Social European primul fond, AMIF, am aflat din studiul paralel pe Italia, Grecia și Ungaria, acest uh, fond este utilizat, am aflat noi, mai degrabă pentru a sprijini ONG-urile și organizațiile din societatea civilă, dar în aceste trei țări pe care le înzăm aici, acest fond este mai puțin utilizat pentru primire și integrare. Mai degrabă, cele trei țări utilizează Fondul Social European pentru integrarea pe piața forței de muncă în cele trei țări. Am constatat că în ultimii ani proiectele finanțate din Fondul Social European au scăzut ca număr. Autoritățile care gestionează Fondul Social European, de exemplu serviciile publice de ocupare a forței de muncă, au considerat că procedurile de candidatură sunt mult prea birocratice și împovărătoare. De exemplu, autoritățile din Austria nu au cerut niciun fel, nu au candidat la niciun fel de proiect finanțat din Fondul Social European în perioada actuală. Și în Germania s-a redus numărul de candidaturi în acest sens și în Suedia. Autoritățile din cele trei țări doresc să fie simplificat accesul la fonduri europene în perspectiva după 2020. Grupul la nivel înalt a făcut o propunere în acest sens recent și uh, vor urma măsuri. And public perceptions. This is, of course, a highly uh, în ceea ce privește politica în domeniul climatic. Sunt chestiuni care sunt uh, foarte dezbătute în toate cele trei țări și Uh, studiile efectuate în Uniunea Europeană arată că este o tematică care continuă să țină topul agendei publice. Discuțiile au devenit foarte polarizate. Știm acest lucru din mass media. La fel și declarațiile care vin din America, partidele antipopuliste au uh, căpătat teren uh, și în Suedia, însă în continuare 50% din suedezi uh, au atitudine pozitivă față de migrația din afara Uniunii Europene. În Austria 20%, în Germania 34%. Deci sunt cifrele corespunzătoare. Deci societatea din Suedia este în continuare uh, o susținătoare a refugiaților uh, și a integrării acestora. Uh, pe când în Austria atitudinea este mai degrabă de a nu mai susține astfel de demersuri. Provocări la nivel de politici. vis-a-vis -vis de politicile de integrare din cele trei state membre. Există, în primul rând, o incertitudine în ceea ce viitorul. Mai ales uh, în ceea ce privește permisele de reședință temporară, pentru că acest lucru are un efect descurajator uh, în ceea ce privește investițiile în formare și um, competențe lingvistice. În uh, Suedia uh, s-a trecut la emiterea doar de permise ședere. Un raport privind integrarea din Suedia arată că aceste investiții, de fapt, ar fi o motivație, iar iar investițiile în competențe umane, iată că scad. Există și lacune în ceea ce privește coordonarea în toate cele trei țări. Politicile de integrare sunt o chestiune transversală care implică mai multe domenii uh, și nivele de guvernare, ceea ce face coordonarea dificilă. În Germania nu se ține întotdeauna cont de competențele refugiaților. În Germania, de pildă, camerele de muncă nu au voie să ofere cursuri de limbă, ceea ce împiedică activitatea de integrare. Sunt Suedia, principalele, principalii trei actori sau principalele trei autorități, Consiliul pentru Migrație și Consiliile Locale, cartografiază educația anterioară a migranților, și asta o fac mai degrabă de trei ori decât niciodată, în loc să se bazeze pe rezultate anterioare. În schimb, ar trebui să se ofere mai multă educație și formare pentru a evita locuri de muncă cu calificare scăzută. Dar o uh, mare parte dintre refugiați totuși nu au o educație de bază și iată, de aceea există și o mare nevoie de cursuri de alfabetizare. Și pentru a avea politici bazate pe fapte în domeniul integrării, este crucială și dorința de integrare a populației de migranți și de lipsesc date în acest sens. Recomandări pentru îmbunătățirea susținerii pentru integrare la nivel european. Menționasem deja că o revizuire a finanțărilor la nivel european este necesară pentru a reduce povara administrativă în gestionarea fondurilor europene. De asemenea și această obișnuință de a finanța proiecte mici și pe termen scurt uh, deseori caracterizate ca un carusel, proiecte tip carusel ar trebui evitate pentru că experiența astfel se pierde, e mai productiv să se identifice abordări productive și a le extinde în a genera proiecte mai mari. Și pe lângă oferirea de fonduri pentru integrare, menționasem deja că principalul rol al Uniunii Europene este de a întări o coordonare de tip soft Uniunea Europeană a adoptat un plan de acțiune pentru resortizanți în state terțe în 2016 și ceea ce putem spune sau observa aici este că deseori atunci când se promovează partajarea de practici promițătoare se merge mai degrabă pe identificarea factorilor um, care constituie obstacole, dar uneori se neglijează, de pildă, capacitatea autorităților în um, state cu mai puțină experiență în acest sens. Și nu în ultimul rând, necesitatea de a îmbunătăți sistemele de monitorizare a politicilor cu privire la migrație, așa numiți indicatori Saragosa, ceea ce înseamnă că solicitanții de azil și refugiații uh, nu permit o identificare într-o categorie proprie în cazul ansamblului de date, de aici ce este nevoie de acțiuni, trebuie învățat de la ceilalți și acest lucru face ca datele empirice în ceea ce privește integrarea refugiaților și a migranților să lipsească. Mulțumesc foarte mult pentru acest studiu foarte interesant. Nu sunt foarte mulți membri prezenți, însă cei care doresc să formuleze întrebări, sunt liber să o facă și începem cu doamna Redner din Austria, vă rog. Mulțumesc! Mulțumesc pentru prezentare, doar câteva întrebări din partea mea. Dintre cele trei țări, ne puteți da și câteva exemple de bună practici pe care le-ați recomanda uh, sau pe care ar trebui poate să le analizăm mai îndeaproape. Puteți să ne spuneți mai multe și despre lacunele de coordonare pe care le-ați menționat în recomandările dumneavoastră. Vizează acest lucru competențe la nivel de comunitate, la nivel de regiune sau la nivel de țară? La ce vă referiți de fapt? Și o a treia întrebare în ceea ce privește uh, nevoia de mai multă susținere pentru femeile uh, din categoria refugiaților. Sigur, ați menționat uh, o serie de măsuri, dar uh, m-aș bucura dacă ați putea aprofunda acest lucru. Din trecutul uh, meu, uh, de acum uh, mulți ani, uh, vă pot spune că lucram atunci ca și consultant pentru refugiați pentru Amnesty International, deci este vorba de foarte mulți ani în urmă și sunt sigură că situația s-a schimbat de atunci, însă atunci deseori am constatat că atunci când uh, era vorba de consiliere, în mare majoritate a cazurilor apăreau doar bărbații care vorbeau și numele soțiilor lor. Încă o dată, așa era situația acum mulți ani și de aceea recomandarea mea este de a vorbi și cu cei direct implicați. Dar poate ne puteți spune mai multe în această privință. Mulțumesc. Președintele, am să dau cuvântul și domnului Marta, vă rog. Merci, Mulțumesc, doamna președinte, foarte pe scurt. Doream să o felicit pe doamna care a făcut această prezentare mai lungă decât de obicei. Dacă mă înșel, avea 15 minute și a vorbit vreo 35, dar vreau să o felicit pentru că, spre deosebire de data trecută, oricum vă rog că nu prea mai e niciun deputat în sală, pare să fie un studiu foarte obiectiv și fără niciun partipri politic, deci e nepartinitor. Se pare că o chestiune recurentă că integrarea refugiaților, cu excepție Suediei, nu prea merge. Nici pentru refugiați, nici pentru popoarele care îi primesc. În special în Germania. Dumneavoastră a spus, fără să faceți vreo judecată și vă felicit. Asta era tot ce doream să spun, doamnă președinte. Mulțumesc. Yes, the floor is yours. Da, aveți cuvântul, vă rog. Mulțumesc. În primul rând trebuie să-mi cer scuze pentru cele 35 de minute și mulțumesc pentru comentariu care s-a limitat la fi mai degrabă un comentariu decât o întrebare. Acum, doamnei din Austria, i-aș și răspunde că în ceea ce privește exemplele de bune practici este o bună întrebare. Așa cum v-am spus, mai există în continuare o lipsă a cunoștințelor bazate pe date certe, a ceea ce funcționează, asta și în contextul diferitelor state. În țările nordice, în Suedia, de pildă, care au o experiență îndelungată și politici avansate în acest domeniu, s-a făcut o evaluare a ceea ce funcționează, de pildă, domeniul, să spunem, ajutoarelor de stat pentru locuri de muncă acordate refugiaților. Dar sunt dificil de dat aceste exemple de bune practici. Dar, când vă spuneam, e important ca cursurile de limbă să fie oferite cât mai curând, în special cele axate pe anumite profesii, care au demonstrat că pot constitui într-adevăr o diferență în integrarea migranților sau a refugiaților pe piața muncii și în combinație cu uh, experiență în activitate, deci nu doar ucenicii, dar și să spunem, participarea în activități în companii reale ar putea fi un model. În Austria, de pildă, este important să aflăm ce știu oamenii de fapt, ce competențe au. Deseori nu dețin calificări formale, dar au experiență în acea activitate. De aceea este important pentru autoritățile din Austria, pentru cele din Germania, dar și din celelalte țări, să evalueze așadar ce cunoștințe practice au de fapt acești oameni. Deci este importantă evaluarea competențelor formale, dar și informale. În Austria există această verificare a competențelor prin uh, autoritatea de resort, iar în Germania s-au elaborat instrumente sofisticate care urmează să intre într-o etapă de test. Deci iată că în momentul de față există proiecte pilot pentru astfel de noi practici, iar ulterior vor fi evoluate. Deci poate că peste un an, doi vom ști mai multe despre practici promisătoare. Ceea ce privește la punerea de coordonare. Aici vorbim de mai multe nivele de guvernare, să spunem, consilii locale, regionale, serviciile, domeniul ocupării. De multe ori um, nu există niciun fel de schimb de date S-au făcut eforturi pentru a îmbunătăți coordonarea. În Austria, IMS și Fondul pentru Integrare cooperează în momentul de față, deci iată un pas înainte, dar mai sunt uh, multe deficiențe care trebuie depășite. Sigur că mai multă susținere pentru femeile refugiați este o necesitate deseori poate au un nivel de educație mai ridicat, dar uh, am mai puțină experiență în muncă. Și ceea ce ați propus dumneavoastră de a vorbi direct cu aceste femei este important pentru a depăși barierele culturale. În Suedia mi se pare foarte interesant a oferit Suedeza, cu bebeluși. Deci, uh, pentru a găsi, iată, aceste noi modalități pentru a ajunge direct la femei. Atât deocamdată, mulțumesc. Domnule Șurțe? Mulțumesc, îmi cer scuze pentru faptul că am ajuns ceva mai târziu, dar sunt în paralel mai multe reuniuni. La ce am auzit uh, um, spunându-se aici, am senzația că trăiesc într-o altă lume. Eu vin din Germania ca deputat. În 2015, în țara mea, în Saxonia, am uh, văzut care era situația și am constatat că există refugiați care nu fug din calea războiului sau urmăririi, ci pentru că vin pur și simplu din motive economice. Și în cazul acestora este foarte dificil să integrezi. Știți, um, desigur că în Germania un refugiat beneficiază până la 600 de ore de curs de limbă pentru integrare și dacă uh, dis- discuți cu profesorii, experiențele sunt uh, îngrozitoare. Iar acești oameni, dacă discuția cu ei, îți spun foarte clar că rolul nostru este de a câștiga bani, pentru că trebuie să înapoiem datoriile făcute de femeile, de familiile noastre, îmi cer scuze, și uh, nu, <clears throat> dacă facem doar un curs de formare, nu câștigăm destui bani. Din uh, ceea ce spunea domnul Malteze, dânsul considera că în Germania lucrurile funcționează foarte bine. Eu, în schimb, cred că nu funcționează foarte bine. Cred că um, dacă avem de-a face cu oameni care nu au motive serioase, precum război sau persecuție politică, um, atunci um, e foarte greu de acționat. Situația reală din um, Europa este mult mai dificilă decât s-a vorbit aici acum în ultimele minute. Doamna președinte, în calitate de parlamentar din Suedia, aș avea și eu două observații mai degrabă. Uitându-mă la graficele dumneavoastră, se pare că Uniunea Europeană este nivelul problemă în această situație. În primul rând, faptul că atât de puține state membre și-au asumat această responsabilitate și, în al doilea rând, faptul că foarte puține state membre au uh, apelat la posibilitățile oferite de Uniunea Europeană atunci când este vorba de formare sau diferite alte proiecte. N-ați subliniat acest lucru în introducerea dumneavoastră. Se pare că cel puțin trei state membre au făcut, de fapt, ce trebuiau, poate chiar mai mult. Dar, dat fiind faptul că nivelul european nu a funcționat suficient de bine, nu a fost posibilă obținerea susținerii politice pentru a avea o activitate bazată pe un interes comun, iar acele înțelegeri care există, de fapt, fondurile existente nu au fost folosite într-o manieră în care ar fi putut fi utilizate în această situație. Dar poate sunt uh, doar provocatoare. Vă rog. Maybe uh, first uh, as a reaction uh, to you. Mulțumesc. Poate întâi o reacție la comentariul dumneavoastră cu privire la fondurile europene. <clears throat> Poate că am avut o atitudine prea negativă. Nu s-a folosit foarte mult fondul uh, AMIF din motive concrete, specifice, dar fondurile din Fondul Social European sunt folosite dar utilizarea în scădere din cauza poverii administrative. Fondurile de la Fondul Social European sunt importante și în Germania și în Suedia, din câte știu, am discutat cu autoritățile de acolo și le utilizează. În ciuda poverii respective, dar poate e doar Poate că eu am avut o atitudine provocatoare spunând că trebuie gestionate mai bine. Dar sunt important. În Germania, de exemplu, cursurile vocaționale de învățare a limbii sau pentru rețele de consiliere, care funcționează foarte bine. Poate e un exemplu de bune practici Deci fondurile sunt binevenite în aceste țări, dar poate că ar putea fi mai bine organizat. Ca reacție la domnul Schulz, în Saxonia, poate că aveți doar acolo această experiență deosebită. Sunt de acord că e dificil, nimic nu e cu totul perfect, nici în Germania, nici în celelalte țări departe de a fi așa, dar pot să vă spun, am și eu experiența proprie personală. Am lucrat cu tineri refugiați neînsoțiți care sunt atât de motivați. N-am văzut astfel de motivare la oameni de a se integra de a găsi un loc de muncă, de a avea un nivel mai bun de educație. Poate că cele două universuri uh, reprezintă realitatea în Germania, ca și în alte țări. Și e dificil de spus cu această migrație mixtă, dacă vin din motive economice sau fug din cauza războiului și a persecuției. Adesea e greu de făcut diferențiere. Nu știu dacă ceilalți care vin din motive economice chiar nu sunt dispuși să se integreze. Sunt de acord cu dumneavoastră că mulți, de exemplu, am spus că în Germania uh, învățământul profesional sau uceniciile calea formală de educație, de formare, e greu să-i convingi pe tineri să meargă pe această cale, pentru că durează 2-3 ani și primesc mai puțin bani decât de obicei. Dacă iau un loc de muncă necalificată, și trebuie să trimită bani pentru cei de acasă e real, dar dacă ne uităm la cifre, ele sunt în îmbunătățirea tot mai mulți tineri care încep uh, acele duble ucenicii. Și cred că și angajatorii au un interes aici, au un rol de jucat important să-i convingă pe refugiați să înceapă formarea ca ucenici. Thank you very much. Președinta, vă mulțumesc pentru raport și sunt convinsă că o să vă mai invităm pe viitor să vedem cum evoluează lucrurile. Sunt multe rezultate bune sunt și rezultate proaste și interesant de văzut cum se schimbă lucrurile în vremurile pe care le trăim. Vă mulțumim pentru că ați venit și că ne-ați făcut această introducere. Și pentru că ne lăsați niște materiale să le studiem. Găsiți rezumatul prezentării la intrarea în sală. Încă o dată vă mulțumim pentru că ați venit. Punctul 8, chestiuni diverse, dar nu avem diverse. Suspendăm ședința și ne revedem. La ora 2, spune vorbitoarea cu votul electronic. Deci e important să fiți la timp pentru sesiunea de vot. Vă mulțumesc pentru prezență. Sur l'ordre du jour, c'est marqué 14h. <clears throat> Intervenția din sală, pe ordinea de zi, două și jumătate. Da, se corectează președinte. Începem la două și jumătate, nu la două. 2.30. La două și jumătate, așa.